Da. Da. Thank you. After serving 27 years of Mulțumesc. După 27 de ani de închisoare impuse de către regim în 1984, după cum știți, domnul Mandela a fost primul prima personalitate care a primit premiul Saharov în momentul în care Parlamentul a instaurat acest premiu în 1988. Acești această aniversare a 20 de ani de la eliberarea lui Nelson Mandela, domnul Buzek, președintele Parlamentului European, a spus Nelson Mandela este uh, reprezintă o sursă de inspirație și va rămâne întotdeauna în inimile atâtor uh, de mulți oameni, atât în Africa cât și în întreaga lume. Numele său va fi întotdeauna legat de lupta pentru libertate, justiție și democrație. El a cerut să uh, existe drepturile omului, reconciliere națională, viață democratică și în trecut adversarii săi au spus că își doresc să urmeze exemplul și l-au, Nelson Mandela a fost cel care i-a inspirat. Domnul Mandela, de asemenea, a desfășurat o activitate uh, extinsă în ceea ce privește lupta împotriva SIDA, o sursă de inspirație de asemenea pentru foarte multă lume în lumea întreagă. Mesajul domnului Mandela este întotdeauna uh, în inimile noastre și ține doar de noi uh, modul în care vom uh, transpune acest mesaj în fapt. Now I give the floor to Dau Cashman, acum cuvântul domnului Cashman, președintele uh, relațiilor cu uh, Africa de Sud. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât se poate de succint pentru că acest parlament nu vrea să ne lungim prea mult, dar așa cum ați spus pe bună dreptate, în urmă cu 20 de ani de zile, Nelson Mandela a fost eliberat din închisoare după ce a fost închis timp de 27 de ani și a fost un deținut politic. Și astfel a putut să parcurgă ultima parte a drumului care l-a dus spre libertate și spre această mișcare care a schimbat lumea. Datorită lui, Africa de Sud s-a schimbat într-un stat modern și a făcut acest lucru fără să fie uh, um, uh nostalgic, fără să păstreze ură în suflet. Dumnealui este un adevărat exemplu de, este istoria întruchipată, pentru că istoria l-a trimis în închisoare și tot istoria l-a eliberat. Apartheidul a fost aruncat la coșul de gunoi datorită lui Nelson Mandela și Africa de Sud a transformat într-o democrație și de aceea doream să îl salutăm astăzi.